Äh, Așadar, cum spuneam, doresc să le urez bun venit printre noi reprezentantului special, trimisul special al ONU pentru Siria, domnul Stefan de Mistura. Dacă nu mă șel, în februarie 2015 domnia sa ne-a vizitat, ne-a vizitat în comisie și, de asemenea, bun venit domnul Steven O'Brien, care este secretar general adjunct la ONU pentru afaceri umanitare și coordonator pentru asistență de urgență. E foarte bine că sunt prezenți amândoi uh, în același timp, pentru că mandatul uh, pe care îl au este în strânsă legătură și știm foarte bine că situația politică și umanitară din Alep uh, nu poate fi separată, de pildă. Avem încă șanse să încheiem un acord de pace, oare? Sau a decis Rusia să recurgă la soluția militară și să pună capăt procesului de pace? Ce consecințe ar avea acest lucru asupra șanselor de reconciliere între taberele siriene? Uh, Probabil că nu ar ușura deloc situația, mă gândesc la problema umanitară, la situația refugiaților. Din fericire, UNU și UE cooperează strâns în această zonă, în Siria, Irak, Turcia, Liban și Iordania. Mă gândesc și la cât de pregătită este Uniunea Europeană pentru a furniza ajutor către Alep dacă se pot trimite convoaie umanitare. Trebuie văzut dacă putem uh, conlucra, pentru că nu putem uh, face aceste lucruri fără sprijinul ONU. Și uh, trecând mai departe, știm foarte clar că după greșelile comise de statele membre, și știind uh, care a fost suma de bani alocată de ONU pentru ajutor umanitar în 2015, sper ca măcar acum statele membre să înțeleagă că nu putem acționa eficient decât la nivel multilateral. Nu uh, putem uh, să ne limităm doar la soluții unilaterale, soluții naționale. E nevoie de coordonare atât pentru procesul de pace cât și pentru asistența umanitară. Trebuie subliniat acest lucru. Și uh, o delegație a comisiei noastre, din care am făcut și eu parte, a avut ocazia de a discuta cu viitorul secretar general al ONU, domnul Antonio Guterres. Domnia sa a fost uh, înalt comisar al ONU pentru refugiați și uh, ne-a vizitat în urmă cu câteva săptămâni. Am uh, avut de asemenea ocazia să ne întâlnim cu domnia sa la New York și ne-a spus că este um, gata să vină în comisia noastră. Încercăm să găsim o dată care să ne convină, o dată în calendar, la care să-l putem invita. Dar înainte de asta ne interesează foarte mult uh, să aflăm uh, care este evaluarea dumneavoastră. Nu știu cine dorește să intervină primul, poate domnul de mistura și apoi domnul O'Brien. Danke, Herr Brock. Danke, vielmals. Ich werde auf Englisch... Mulțumesc, domnule Brock. Am să vorbesc în engleză. Dar, uh, dacă doriți, pot să răspund și în franceză, italiană, suedeză și engleză. Nu, nu, glumeam. În urmă cu un an am fost într-adevăr uh, în comisia dumneavoastră și uh, Dumneavoastră sunteți un uh, mare susținător al eforturilor ONU, mai ales în uh, ce privește situația Alepului, la care o să mă refer uh, un pic mai încolo. S-au lansat diverse scenarii la care noi lucrăm și poate că e util să le cunoaștem pentru a ne îndruma următoarele acțiuni ca să știm ce trebuie făcut pe mai departe în Alep, așa cum bine ați spus, domnule președinte, care ar uh, trebui să fie continuarea uh, activităților noastre, cum se poate uh, trece la demilitarizare, cum se poate face tranziția. Plus urmează un nou secretar general să preia mandatul. Așadar, din fericire, Uniunea Europeană nu a fost pasivă, însă nu a cooperat suficient cu ONU. Eu mi-am preluat mandatul urmă cu 26 de luni și în acel moment toată lumea era descurajată și impresia pe care o aveam uh, era că nu prea știam ce să facem ca uh, problema siriană să se rezolve. Nu exista niciun interes pentru o soluție politică, deși toată lumea invoca necesitatea unei soluții politice. Asta a fost o mantră pe care am tot repetat-o chiar până ieri, pentru că percepția pe care o avem la momentul de față este că, deși toată lumea cere și continuă să ceară, pentru că așa este corect politic, deci toată lumea cere o soluție politică, se exclude absolut uh, orice um, perspectivă militară care putea fi integrată într-un pachet politic. Din păcate, asta am văzut însă că se întâmplă în multe conflicte în anii recenți. Este un, uh, o schimbare de discurs, pur și simplu. Dar să revin la momentul la care mi-am preluat eu funcția acum 26 de luni. Atunci m-am gândit că aș putea să atrag de partea mea ceva care să mă ajute, o noutate, pentru că în fiecare criză există o noutate, un element de acest gen. Daesh, adică statul islamic. M-am gândit că toată lumea dorește să rezolve problema din Siria și toată lumea ar dori să se uh, ralieze împotriva unui obiectiv sau dușman comun, Daesh. Dar m-am înșelat. Fiecare a continuat să-și urmărească propriile interese și, uh, din când în când, era de acord să mai combată și uh, statul islamic. Deci acesta e, după părerea mea, cel mai mare pericol uh, din Siria. Să ajungă ca și Somalia, adică să fie uitată, să fie o chestiune penibilă undeva uh, acolo sute de mii de uh, morți, de răniți și uh, milioane de oameni strămutați. Problema refugiaților. Deci, întrebarea mea a fost cum să rămână Siria în atenția tuturor. Și atunci m-am gândit la Alep. Și paradoxal am refăcut cumva cercul, pentru că până la urmă Alep uh, are un rol cultural uh, foarte uh, special, are o simbolistică aparte, inclusiv la nivel emoțional. Și uitându-mă la situația Alepului, am văzut că sentimentul general era că oamenii nu au nicio șansă de a lupta și de a câștiga, special opoziția. Orașul a fost uh, puternic bombardat, iar opoziția uh, Um, nu uh, considera că poate să facă un compromis cu Bashar al-Assad. Așadar, am venit cu o nouă inițiativă. Hai să vorbim cu sirienii. Dacă toată lumea ne spune și noi înșine ne spunem că aceasta e o problemă a Siriei, este nevoie de un proces politic al sirienilor, ei bine, ne-am întâlnit uh, la Geneva timp de mai multe luni cu vreo 200 de grupuri și grupări uh, pentru a întâlni pe toți cei care aveau un uh, interes sau un angajament în Siria, inclusiv cu ONG-urile, cu societatea civilă. Uh, ONG-urile nici nu au voce în Siria sau nu au suficient spațiu de exprimare. Ne-am întâlnit inclusiv cu femeile, care au fost o prioritate pentru mine, pentru că femeile au o capacitate uimitoare de a veni cu o gândire constructivă. Acestea au fost consultările de la Geneva, însă nu am reușit să generăm acea masă critică, pentru că am uh, constatat că țările nu priveau Siria ca pe o problemă comună. Și apoi au apărut uh, trei uh, factori pe care noi nu i-am forțat și s-au produs deodată. Unul foarte bine cunoscut, criza refugiaților. Dintr-o dată, Europa s-a simțit aproape invadată de un val de uh, refugiați, deci o nouă criză și inclusiv uh, cancelarul german a reacționat. Nu mai era deja doar o problemă de cooperare, ci era o amenințare ce risca să destabilizeze Europa, parlamente și guverne. Plus, uh, era și o problemă umanitară foarte greu de gestionat logistic. Al doilea factor care s-a produs în același timp și indiferent ce părere aveți, cu siguranță a schimbat regulile jocului intervenția militară a Rusiei. Și al treilea factor, pe care l-am uh, știut dintotdeauna, dar care s-a accelerat atunci, dintr-o dată, Daesh, care, ca și virusul Ebola, profită de o vulnerabilitate și uh, invadează organismul pe care uh, dorește să-l atace. Acela a fost momentul de alarmă când toate țările, în special două, Rusia și America, și-au dat seama că trebuie să intervenim. Rusia știe însă că atunci când intervii, ai nevoie și de o strategie de exit, de ieșire. Iar America a reușit să genereze un uh, interes activ pentru implicarea militară, nu doar politică. În plus, uh, Uh, s-a pronunțat și uh, președintele Juncker, care a spus că trebuie să reducem cumva nivelul de violență din Siria. Deci combinația combinația acestor uh, trei factori a dus la apariția unor evenimente importante. Avem două grupuri operative, unul pe probleme umanitare și unul pentru încetarea ostilităților a apărut uh, de asemenea o nouă inițiativă la Geneva, un centru operațional în care uh, operațiunile militare ale Rusiei și uh, Americii um, se desfășoară, se discută într-un cadru comun, lucru nemai văzut. Armistițiul a durat câteva luni de zile, lucru foarte bun și în ciuda faptului că există 98 de grupuri diferite care se înfruntă în acest război și mai multe țări sunt implicate atunci când s-a adoptat uh, încetarea ostilităților, toate grupările au respectat-o. N-a durat, e adevărat, decât câteva luni, dar uh, probabil e pentru că Rusia a considerat că uh, ne-am pripit, că nu a reușit să obțină victoria, iar al nostru nici, nici ea nu dorea să se asocieze la armistițiu iar asta a făcut să nu uh, poată să se mențină încetarea focului. Însă în uh, cele câteva luni de uh, zile în care am avut spațiu de acțiune, de intervenție, am reușit să intervenim și să ajungem la 1,2 milioane de oameni în zone asediate, asediați fie de guvern, adică de majoritate, fie de Daesh, fie de opoziție, așadar la sate îndepărtate. Din păcate, Uh, situația n-a durat și uh, iată suntem în punctul în care ne aflăm acum. La Geneva, pe 9 septembrie, a făcut o ultimă încercare. Uh, John Kerry și Sergei Lavrov, ambii, și eu am fost acolo, ambii au discutat până la mizul nopții o propunere foarte interesantă pe care v-aș explica-o pentru că e o propunere care aș fi o drept foarte bună, dar care, din păcate, a fost sabotată. Propunerea prevedea să se oprească bombardamentele împotriva Alepului, al Rusla să fie separată de celelalte grupuri. Uh, al Rusla, de fapt, este Al-Qaeda, ca și cum uh, țigările își schimbă numele, uh, dar fac parte din același brand, au din aceeași companie, tot așa și al Nusra. Și, în fine, un alt lucru foarte interesant să se oprească uh, loviturile aeriene. Lucru uh, foarte interesant și uh, promițător, mai ales pentru că s-au examinat toate detaliile practice ale acestor măsuri. Deci m-am bucurat că putem să relansăm negocierile de pace cu Siria, lucru pe care le-am încercat de vreo trei ori. Însă, guvernul sirian a zis nu, nu putem vorbi despre o altă constituție, despre uh, viitorul președintelui Assad. În schimb, opoziția spunea, ă, noi nu putem accepta negocieri decât dacă pleacă Assad. Până la urmă, toată lumea uh, dorea să, să își impună punctul de vedere și nu să negocieze cu adevărat. Pe 9 septembrie, însă, toate aceste eforturi uh, s-au destrămat și asta pentru că la Derezor uh, Forțele americane au uh, bombardat uh, din greșeală o școală și asta s-a repetat. Au lovit o bază militară siriană, plus a urmat un atac care încă nu este uh, foarte clar. 21 de camioane și avem acolo uh, prieteni care lucrau uh, la Crucea Roșie uh, și-au pierdut viața a fost momentul în care a reînceput campania împotriva Alepului și așa am ajuns în situația în care ne aflăm astăzi. Deci, în ce stadiu suntem? O să auziți uh, prezentarea situației umanitare de la colegul meu, dar ce uh, rămâne clar este că s-a um, ajuns la o escaladare a confruntării militare și ultimele informații sunt uh, îngrijorătoare se pare că nivelul operațiunilor militare s-a intensificat constant. Și acum, ce ar trebui să vedem? Care va fi rezultatul? Avem acum, iată, o nouă administrație americană, avem uh, un nou secretar general la ONU și încă unul foarte activ, după cum știți, domnul Antonio Gutierrez, pe care îl cunoaștem și știm cât este de proactiv. Își va prelua mandatul în ianuarie. Deci avem uh, două schimbări anunțate, una pe 1 ianuarie, una pe 20 ianuarie. Ce urmează, nu pot să vă spun, pentru că până acum și până pe 1 sau pe 20 ianuarie se pot întâmpla multe. Poate că Alepul se va prăbuși complet și uh, poate guvernul sirian va decide dintr-o dată, gata, s-a terminat uh, războiul, acum vrem să facem o conferință de pace Domnule de Mistura, vă rog să ne organizați o astfel de conferință frumoasă. Dacă o să ajungem până acolo, o să vedem ce facem, dar ca să organizăm o conferință de pace, toată lumea trebuie să fie invitată. Și apoi trebuie să putem uh, fi siguri că Uh, se asigură respectarea uh, unei rezoluții comune, rezoluția 2254, care prevede tranziția politică și uh, partajarea puterii în mod serios și inclusiv. Și acum închei cu alegerea președintelui Trump. Nu putem prezice care va fi politica domniei sale, nici dumneavoastră, nu știm nici cine va fi secretarul de stat. Însă, pe baza declarațiilor pe care le-a făcut până acum, bănuim că intenționează să dea prioritate absolută combaterii statului islamic. Cred că nimeni de aici și nimeni de la Bruxelles, Paris uh, sau din altă parte poate să contrazică această idee, pentru că oricine va spune că prioritatea noastră aici în Europa este să nu se uh, mai uh, producă atentate precum acele atacuri oribile care au avut loc la aeroport. Așadar, împreună cu președintele Putin, probabil că se va concentra pe combaterea statului islamic în Raqqa și în alte părți. Și după părerea mea, umilă și pe baza rezoluției Consiliului de Securitate al ONU, această prioritate este una întemeiată. Dar ce facem cu Daesh? Îl combatem, dar cum putem înfrânge Daesh? Asta e singura cale, singura posibilitate și ăsta e și mesajul pe care vreau să-l transmit noi administrații americane, dar și rușilor. Nu poți să înfrângi statul islamic decât dacă vii cu o formă nouă de guvernare, una bazată pe incluziune în Siria. Pentru că Daesh prosperă din cauza dezamăgirii și a frustrărilor din comunitățile ce nu au fost incluse. Uitați-vă la Irak, la ce se întâmplă în Siria. În Irak, comunitatea sunită, și știu pentru că am fost acolo, s-a simțit exclusă. Și tocmai de asta a devenit sensibilă la mesajul domnului Arzarkawi. Dacă reușim să-i includem pe uh, irachieni, să implicăm triburile sunite, iată că domnul Arzarkawi uh, este, nu mai este luat în seamă, este cumva marginalizat. Deci asta este abordarea pe care trebuie să avem în vedere cu statul islamic. Iar în Siria, situația e exact aceeași. Sunt comunități care se simt marginalizate. Prin urmare, dacă vrei să înfrângi statul islamic, ceea ce e necesar, e nevoie de o formulă de guvernare politică bazată pe incluziune în Siria. Pentru asta trebuie să milităm. Fie că alegem o soluție militară sau non-militară, mă opresc aici. Mulțumesc! thank you very much, Mr. de Mistura. Mulțumim, mulțumim foarte mult, domnule de Mistura, pentru tot ce ați făcut și pentru felul în care ne-ați explicat nouă aceste acțiuni. Și aș profita acum să salut un grup de tineri politicieni din Israel și, Israel și Palestina care ne vizitează astăzi. Vă mulțumim foarte mult că ne vizitați. Iar acum îi dau cuvântul domnului O'Brien. Well, thank you very much indeed, uh, honorable... Mulțumesc, domnule președinte al Comisiei AFET și uh, domnule președinte al Comisiei DELE. Uh, precum și mulțumesc de Mistura pentru intervenția sa plină de autoritate și sperăm și prezentarea situației politice trecute, prezente și probabil viitoare în Siria și doresc să mulțumesc pentru angajamentul dumneavoastră în a găsi calea înainte care să ajute poporul sirian până la urmă. Stimați eurodeputați, este o plăcere și o onoare pentru mine să mă adresez dumneavoastră în fața comisilor dumneavoastră Parlamentul European este crucial pentru viața Uniunii Europene și pentru a vorbi astăzi aici, uh, practic ajung uh, la 500 de uh, milioane de cetățeni care vă respectă și pe care îi reprezentați în cele 28 de state membre. Ca fost deputat și ministru eu însumi, am prețuit foarte mult contactul și schimburile pe care le-am avut cu dumneavoastră, deoarece dumneavoastră ne dați autorizarea să acționăm și trebuie să ne justificăm uh, în fața dumneavoastră pentru resursele semnificative pe care le acordat și care vin din, banul, din buzunarul cetățeanului. Nu există o investiție publică mai importantă decât ajutorul umanitar. Uh, și ca cetățeni uh, ai uh, globului trebuie să susținem astfel de inițiative. Vă mulțumesc pentru tot ce faceți dumneavoastră pentru a susține poporul sirian. Uh, după peste cinci ani de conflict brutal, poporul sirian se confruntă cu violență de nepovestit. Uh, bombele care cad peste școli, uh, spitale, uh, centrale electrice sau de apă, piețe în întreaga țară sunt nenumărate. Imagini de oameni uciși, torturați, executați ne parvin într-una. Uh, Uh, bombardament ziua și noaptea, non-stop. Uh, uh, rapoartele sunt uh, covârșitoare, uh, arme de toate felurile, mm, inclusiv napalm, mm, rachete, bombe suicide, uh, torturi de toate felurile, uh, viol, uh, atrocități de gen medieval, sute de mii de uciși și milioane de uh, răniți. Speranța de viață în Siria a uh, scăzut uh, cu peste 20 de ani. Jumătate din populație a fost rămutată, 6,5 milioane în interior, peste peste, cele, ju, peste jumătatea de milion de refugiați palestini. Aproape 5 milioane de sirieni au fugit din țara lor și mulți din cei care rămân acolo, circa 13,5 milioane, au nevoie disperată de ajutor umanitar. 80% dintre sirieni trăiesc în sărăcie și 9 milioane de sirieni nu știu dacă vor avea ce mânca. Realitatea tragediei siriene nu este uh, mai sinistră altunde decât în Aleppo, unde agresiunea militară mm, are consecințe devastatoare asupra civililor. Așa cum ați auzit și în trecut, Aleppo a devenit punctul culminant al ororii, al ororii suferinței umane. Abia dacă mai există vreun spital funcțional în Aleppo care să îi trateze pe cei care au scăpat de moarte pentru că toate spitalele sunt bombardate. Întregul oraș e afectat de lupte care provoacă sute de uh, uh, răniți civili. Tot mai mulți oameni fug de bombe, alții sunt blocați de luptele de stradă și rămân în insecuritate și teamă. Din iulie, 275.000 de civili, inclusiv 100.000 de copii se află blocați în estul orașului Aleppo, dat uh, fiind uh, tactica de asediu a guvernului sirian. Am uh, cerut în mod repetat ridicarea oricărui asediu. Însă, în anul din urmă, am constatat tocmai contrariul. Din potrivă, asediile au sporit și tot mai mulți oameni suferă din cauza aceasta, din cauza deciziilor guvernului sirian. Anul trecut, pe vremea aceasta, vorbeam de 397-700 de mii de persoane sub asediu. Cu șase luni în urmă vorbeam de 486.700, iar astăzi estimarea este de 974.080 de oameni, aproape un milion de sirieni, deci, trăiesc în această seară sub asediu. Așa cum am exprimat în fața Consiliului de Securitate, în această lună nu nimic subtil sau complicat despre practica de asediu. Civilii sunt izolați, bombardați și nu primesc asistență medicală, ori hrană, ori orice alt ajutor umanitar, tocmai pentru a-i uh, obliga fie să fugă, fie să se uh, predea. Este o tactică de o cruzime uh, nemaipomenită a distruge o populație civilă care nu se poate uh, apăra mm, e dusă mai departe în mod monstruos de uh, un partid și de un conducător care ar fi trebuit, de fapt, să-și protejeze poporul. Uh, conștiința morală a lumii ar trebui să fie zguduită, comunitatea internațională ar trebui să-și pună semne de întrebare atunci când Uh, unul cel mai vechi orașe din lume uh, se confruntă cu uh, distrugerea în care peste 100.000 de copii trăiesc în pivnițe. E obscen. Acest carnagiu care a devenit Siria a trecut de mult de la etapa cinică la cea de păcat capital. Nivelul suferinței care se întâmplă sub nasul nostru este de neacceptat. Faptul că acest conflict durează de atât de mult timp, cu consecințe atât de devastatoare, este o pată pe conștiința colectivă a umanității și un eșec al tuturor politicilor și politicienilor. Stimați președinți, stimați eurodeputați, în timp ce conflictul din Siria ne-a arătat partea cea mai neagră a umanității, ne-a arătat, într-un anume fel, Uh, și partea cea mai luminoasă din, cât, din unii oameni. În vizitele mele în Siria, m-am întâlnit cu sirieni care păstrează speranța. Am văzut care este generozitatea familiilor din Siria, Liban, Turcia, Irak, Egipt, care primesc acești refugiați. M-am întâlnit cu voluntari ai ONG-urilor siriene, uh, al uh, semilunii roșii din Siria, a echipelor de apărare civilă, personale, personalul din spitale, clinici și școli, care adesea mor la datorie. Și printre personalul, am văzut printre personalul Națiunilor Unite, care la rândul lor se confruntă cu pericolul zi de zi, tocmai pe a ajuta pe cei mai nevoiași. Agențiile ONU se luptă clipă de clipă, fie că o fac în Siria sau la nivel transfrontalier. În ciuda condițiilor cele mai puțin probabile, în acest an am putut ajuta cu hrană 5,8 milioane de persoane fiecare lună. Această asistență e livrată printr-o, uh, printr-un program uh, regulat care se derulează de la Damasc și prin asistență transfrontalieră dinspre Turcia și Iordan. Aceste operațiuni au început cu doi ani în urmă, iar Națiunile Unite au uh, trimis peste 420 de convoaie umanitare, aproape 4 pe săptămână, uh, oferind asistență de sănătate la 9 milioane de persoane mâncare la peste 3 milioane, uh, adesea uh, pe bază lunară și pentru alte 3 milioane de uh, mm, persoane asistență cu apă și asistență de sănătate și igienă. Trebuie să știți că voința dumneavoastră și resursele dumneavoastră s-au tradus în ajutor umanitar care a avut succes salvând și protejând milioane de persoane, dar nu este suficient din cauza proporției uh, crescânde a catastrofei. Uh, rolul nostru e de a ajuta uh, ONG-urile internaționale și siriene care oferă asistență. Uh, continuăm să ajungem la oameni și pe calea aerului 153 uh, de operațiuni aeriene au putut uh, fi efectuate oferind peste 2900 de milioane de tone de hrană uh, și alte produse. Doar ieri seara, lucrători umanitari de la uh, ONU, ICRC și SRC mm, Semiluna Roșie au oferit ajutor umanitar la peste 60.000 de persoane în patru orașe, Madaya, Zabadani, Fua și Cafraia. Livrarea s-a făcut după nenumărate renegocieri și o coordonare impresionantă care a implicat uh, echipele ONU de la Damasc, Geneva și Gaziantep. Echipa eroică de pe teren s-a întors la 12.30 în această dimineață. Această livrare este una din puținele vești bune din uh, fluviul de întârzieri și blocaje și respingeri ale convoaielor noastre. În fiecare lună uh, ne confruntăm cu birocrația în a uh, obține aprobări sau aprobări cu restricții în ce privește beneficiarii, uh, ă, blocări ale camioanelor în depozite, uh, medicamente care sunt eliminate din convoi și câte și mai câte piedici. Prin urmare, abia câteva convoaie interagenții au putut în fiecare lună să ajungă acolo unde trebuie. Eh, vedem în ce fel sirenii fug riscându-și viața eh, prin mijloace de transport inadecvate. Eh, din cei 300 de mii de refugiați din Mediterană, majoritatea sunt sirieni. Aceștia caută azil. S-ar putea să fie o povară pentru Europa, dar haideți să nu uităm. Numărul de refugiați uh, din Europa uh, sunt doar cifre palide față de ce se întâmplă în Liban, Iordan, Turcia și Irak. Um, cifre echivalente uh, dacă ar fi să calculăm uh, cine ar trebui să vină în Franța sau Marea Britanie, vorbim de 15-17 milioane, în timp ce echivalentul pentru Ungaria sau Republica Cehă ar fi de 2 sau 3 milioane. Sirienii și-au epuizat toate resursele, nu uh, există locuri de muncă pentru tineri, fetele sunt măritate de tinere, pe vreme ce ar trebui să fie la școală. Traumele emoționale și fizice sunt incomensurabile. Copiii ar fi trebuit să meargă în septembrie la școală, dar nu au putut. Trăiesc în haine murdare pătate cu sânge, se ascund, nu se pot juca, nu pot dormi. În întreaga țară, așa cum știți, una din, cel, din patru școli nu mai funcționează. Peste 52.000 de profesori și-au părăsit locurile de muncă, peste 2 milioane de copii uh, nu mai merg la școală, alte 2 milioane sunt uh, în același risc de a fi obligați să părăsească școala. Uh, alte sute de mii de copii sunt abandonați, uh, sunt apatrizi. Ce viitor au acești copii? Orfani, uh, analfabeți, malnutriți. Ce fel de generație va avea această țară? O generație pierdută. Ei cu toții au nevoie de ajutorul nostru și la fel și comunitățile care îi primesc. Uh, Trebuie să avem o abordare holistică care să recunoască uh, toate tipurile de ajutor umanitar, de la strămutații interior până la refugiații din țările vecine, apoi refugiații care uh, au plecat mai departe și care încearcă să uh, uh, ajungă în Europa. În uh, rezoluția Parlamentului din 6 octombrie și 24 noiembrie sunt foarte importante, sunt texte care ne ajută, dar trebuie să facem mai mult și mai bine. Uh, Permiteți-mi să fiu sincer, trebuie să finanțăm mai bine răspunsul umanitar pentru Siria și întreaga regiune. Trebuie în mod urgent uh, să uh, regăsim um, momentul de accelerare de la începutul anului. Trebuie să căutăm stoparea violenței și uh, uciderea civililor. E nevoie de toate partidele și de susținerea lor pentru a asigura accesul convoaielor umanitare și e nevoie de a pune capăt imediat sediul, asediului de tip medieval din orașele siriene care uh, uh, distrug și ce a mai rămas. Nu putem pretinde uh, să nu facem nimic. Și fac un apel la toate părțile care au influență. Fac un apel la acest Parlament să joace rolul pentru a pune capăt, odată pentru totdeauna, acestui conflict din Siria. World needs a Europe. Lumea are nevoie de leadership moral al Europei, o Europa care se angajează nu doar în cuvinte pentru a proteja pe cei mai vulnerabili și a ajuta pe cei aflați în nevoie, cei care se confruntă cu atrocități în masă și suferințe de neimaginat. Asta este speranța tuturor și anume ca să se lasă deoparte diferențele de opinii politice și comunitatea internațională să se unească pentru a opri această rușine odată pentru, tot, pentru totdeauna și să creeze condițiile pentru pace în Siria, odată pentru totdeauna. Mulțumesc! Well, thank you very much. Președinte, mulțumim domnule O'Brien, doamna McCavern da, ne da de gândit cu uh, specii dumneavoastră și la fel și domnul de Mistura. Deci o catastrofă umanitară, un eșec politic, uh, sute, zeci de mii de victime, Parlamentul European a monitorizat situația, dar sigur, astăzi aici nu putem decât să ne gândim dacă n-ar fi putut face mai multe. Trebuie să ne dea de gândit eșecul politic încă de la începutul conflictului sirian. Astăzi ne gândim la Alep, ce se întâmplă acolo, însă să Domnule O'Brien, ați menționat și problemele cu susținerea refugiaților, atât în vecinătatea apropiată, iată, colegii care s-au deplasat din, în Liban, la Gaziantep, au văzut ce eforturi mari fac uh, țările din vecinătate ca să ajute refugiații. Am fost și activ pentru a obține mai mult ajutor umanitar pentru educație, pentru copii și tinerii refugiați. Știm că ei uh, sunt în pericol să-și pierdă întregi ani de copilărie și, și ai tinereții fără educație și este o conferință majoră la Bruxelles pe tema asta chiar mâine. Deci vă mulțumim pentru aceste informații îngrijorătoare. Întrebarea e ce putem face astăzi. Avem un număr de colegi care doresc să-și ia, cu, să ia cuvântul uh, și subsemnat am până acum dar nu știu cât timp mai avem. Avem 35 de minute la dispoziție. Doar 35. Rog colegii să se exprime cât mai succint. Domnul Preda, vă rog, primul va vorbi. Mersi, infiniment, doamna președinte. Mulțumesc, doamna președintă. Mulțumim celor doi invitați pentru intervenții. Am două observații. Mai întâi în, privința celor spuse de domnul Mistura pentru o soluție politică, sigur, sunt de acord cu dumneavoastră, însă avem o problemă enormă din acest punct de vedere. E vorba de credibilitatea Rusiei, pentru că Rusia în Siria nu se află pe baza unei rezoluții a ONU, ci pentru că a fost chemată în ajutor de către Assad. Pentru că e în ofensivă și în alte regiuni în același timp. Și lipsa asta de credibilitate sporește atunci când vedem că nu e doar un actor militar important, ci și un actor care blochează rezoluțiile la ONU. Deci, asta creează o problemă majoră, dincolo de ceea ce se va întâmpla după investitura domnului Trump. Deci, uh, atâta timp cât Rusia se poartă și în altă parte la fel de irresponsabil uh, față de dreptul internațional, nu uh, se va rezolva problema. E o responsabilitate a Rusiei care trebuie mm, scoasă în evidență și la nivel european. Iar în ce privește intervenția domnului O'Brien, îi mulțumesc pentru cuvintele sale și în Europa noi suntem mândri că doriți să jucăm un rol hotărător în ajutorul umanitar. Noi dorim să fim percepuți ca un actor umanitar în acest conflict, dar nu totdeauna funcționează. Ieri vedeam uh, știrile la televizor și se arătau imagini de, din Alep și intervențiile umanitare, ce se vedea acolo, nu se vedea deloc Europa. Nu era vorba de actori internaționali, ci soldații ruși. Asta se uh, spune europenilor, și anume că soldații ruși sunt cei care ajută populația civilă. Pare foarte rău, dar așa e. Mulțumesc. Thank you very much. Yes, we'll, we'll hear more. Mulțumesc. Da, în fine, se fac tot felul de afirmații, nu se știe care dintre ele e justificată. Norbert Neuser, în cuvântul. Ja, vielen Dank um, an Ihre Bericht. Da, vă mulțumesc. Mulțumesc pentru informațiile oferite. Eu m-am deplasat în Liban cu o declarație, cum mă scuzați, cu delegația Parlamentului European și ne-am întâlnit acolo cu membrii a echipelor Națiunilor Unite, eu pot spune că ONU face o, o muncă remarcabilă în Liban. Întrebarea mea ar fi acel program uh, de uh, program pentru refugiați International Refugee Resilience Program, cum e finanțat? Statele membre își onorează angajamentele? Au existat probleme de finanțare în trecut? Uh, a trebuit uh, redus ajutorul alimentar pentru a putea să fie ajutați tot refugiații? Uh, apoi, eu cred că e nevoie să susținem guvernul din Liban. După doi ani și jumătate există acolo un nou guvern, însă țara se confruntă cu mari constrângeri și trebuie să contribuim și la stabilizarea acestei țări. Și, uh, în al treilea rând, în legătură cu situația din Alep, se pare că nu va exista altceva decât o soluție militară și în ce măsură oare ONU e gata să mm, aibă activități umanitare după această soluție militară pentru a veni în ajutorarea uh, populației locale. Mulțumesc, domnul Teanu. Mulțumesc, doamnă președinte Steven. Poate mm, se amintești că am participat în la un uh, Eu făceam un raport despre Sahel și tu erai trimis special Regatului Unit. E clar că există o criză umanitară de proporții biblice în Alep chiar în aceste momente, bombardamentele rușilor și forțelor guvernului sirian cauzează asta și uh, mă mândresc. Acum 5 ani de zile am cerut o uh, zonă de interdicție a survolării în Parlamentul European. Mi s-a spus că nu se poate face, dar asta era înainte intrării Rusiei în conflict. Deci, privire retrospectiv s-ar fi putut face, deși n-a fost voința să se facă. Așa avea trei întrebări. Mai întâi, instituțiile de la ONU s-au gândit la invoca rezoluția 377 la uh, adunarea generală pentru a depăși cumva blocajul uh, din partea rușilor și pentru a condamna Rusia pentru crime de război și pentru a impune un plan de pace sau e o soluție naivă. Apoi, în ce privește președintele ales Trump, dincolo de prioritatea sa de a lupta împotriva ISIS, mă întreb dacă va face ceva sau nu, dacă va încheia un acord cu uh, președintele Putin în legătură cu Siria, să închide ochii în legătură cu Siria și Putin să lasă Ucraina în pace, apoi în legătură cu coridorul umanitar din Alep. Avem o nouă îngrijorare cu uh, creșterea dreptei populiste în Europa și uh, Sigur, unii spun că printre refugiații, în adevăratul sens al cuvântului, vor fi și mulți jihadiști care vor intra în Europa, chiar eh, din partea Daesh. Cum ne putem asigura că cei care intră în Europa nu vor fi eh, teroriști, ci vor proveni din eh, populația civilă. Mai ales că acum încep presiunile împotriva, sau continuă presiunile împotriva RACA, război împotriva Daesh, și apoi ceva mai controversat. Uh, după toate întrebările ce se va întâmpla, se va întâmpla probabil un război prin intermediar între suniți și șiiți. Oare e, un, e viabil un stat uh, șiit pe viitor? Nu știu, nu știu ce să spun. Uh, Uh, din păcate, francezii și britanicii sunt responsabili pentru actualele frontiere din uh, Irak. Uh, oare ar trebui să, să schimbăm frontierele? Mulțumesc. Acum din, domnul Castaldo de la EFDD. Mulțumesc. Doamna președinte, mulțumesc domnule ambasador de mistura și uh, subsecre- mulțumesc subsecretarului O'Brien pentru informațiilor exhaustive. Aș avea niște întrebări, mai ales pentru domnul ambasador de mistura. Mai întâi aș dori să aș dori un comentariu în legătură cu rolul Turciei. În acest moment Turcia joacă un rol nu constructiv, ci din potrivă, destructiv. Am văzut declarații grele din partea lui Erdogan, că vrea să pune sub semnul întrebării inclusiv frontierele stabilite la tratatul de la Sever. Oricum, are dorința de a juca un rol și de a-și impune influența asupra Mosulului, în Irak, și în ce privește eliberarea Irakului, oricum, tentativa sa e de a face parte din noul echilibru uh, Eh, după război. Tentativa asta a fost contracarată până acum, însă continuă să să lupte mai ales împotriva curzilor și curzilor din Siria. Aș vrea un comentariu, domnule ambasador. Ce părere aveți despre efectele acestui intervenționism turc în Siria, mai ales în asediul orașului Raqqa? O a doua întrebare. Uh, Mm, legată de victoria lui Trump în SUA. Cum se vor schimba lucrurile? Am văzut uh, declarații care nu prea dau loc dubiilor în legătură cu un posibil acord cu Putin și o posibilitate de intervenție militară comună la anul, atunci când uh, Trump va depune jurământul. Uh, și se va încheia perioada de tranziție. Oare deja se fac simțite efectele încă din momentul acesta de tranziție sau mai aștepta să vedeți uh, dacă faptele vor corespunde vorbelor administrației americane sau noi administrații? Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Lohbiller, vă rog, vă rog, nu vă pusese pe listă. Mulțumesc uh, și mulțumesc și pentru declarațiile invitațiilor. Săptămâna trecută, la Parlamentul European s-a adoptat o rezoluție privitoare la Siria, uh, cu mare parte din ea alocată uh, pregătirii situației post-conflict. Și, domnule Dimistura, vă încurajez să implicați societatea civilă din Siria refugiații, diaspora, poate și femeile trebuie implicați, toți aceștia în uh, formarea noului guvern care va veni în Siria, eventual, în acest proces de tranziție politică. Credeți că Uniunea Europeană ar putea face lucrurile diferit sau să facă mai mult? Uh, și în al doilea rând, domnul Brian a descris câte crime de război și crime împotriva omenirii se comit în Siria. În Consiliul de Securitate lucrurile sunt blocate. Uh, nu se poate sesiza Tribunalul Internațional. Se poate oare înființa un posibil tribunal de război sau uh, tribunal crimelor de război în Siria? Bun, nu e acum momentul potrivit, dar aș vrea să știu ce părere aveți despre asemenea uh, ipoteză. Mulțumesc! Mulțumesc acum vorbitorii numele grupurilor, dar vă rog să respectați timpul, că vrem să auzim și răspunsuri la întrebare. Vă rog să nu repetați ce am auzit deja. Începem cu PPE-ul. Mulțumesc, domnule Brian și domnule Demistura. Bună, domnul Adactuson. Mulțumesc pentru prezentările exhaustive Uh, pentru că avem un aspect suedez, uh, voi trece și la limba suedeză pentru întrebarea către domnul de Mistura. Așadar, în legătură cu Daesh, oare putem să înfrângem Daesh cu un guvern de Uniune în, uh, în Siria. Oare puteți să, să ne dați un răspuns pe fond? Uh, eu m-am întâlnit cu grupurile de creștini din Damasc recent și sigur că ei sunt foarte preocupați de ceea ce se întâmplă și de ce se va întâmpla uh, după ce președintele și dacă președintele Assad va fi înlăturat de la putere. Oare cu un, uh, cu un, un nou guvern vor putea fi implicați și uh, cei sau grupurile care acum acordă cumva susținere guvernului uh, la putere la ora actuală? Apoi, suntem de acord că Siria reprezintă un mare eșec al politicii în general și nu numai pentru Uniunea Europeană sau nu în ultimul rând pentru Uniunea Europeană crezi că Uniunea Europeană ar putea să joace din nou un rol activ în procesul politic dominat acum complet de Rusia și alți actori decât UE? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Valenciano, șefa subcomisiei pentru drepturile omului, președinta. Mulțumesc, în primul rând, Vreau să mulțumesc invitațiilor pentru muncă și să-i felicit pentru eforturile făcute Sigur că nu întotdeauna importanța efortului dumneavoastră se vede reflectată în rezultat, însă eforturile ne sunt bine cunoscute. Am o întrebare pentru domnul de Mistura și o întrebare pentru domnul Brian. Cum putem continua să vorbim despre o soluție politică? Că tot vorbim despre asta de vreun an de zile, dar uh, realitatea ne arată că e vorba doar de distrugere militară și civilă cum putem continua să vorbim despre soluție politică. A spus asta la sfârșit, dar aș vrea dacă puteți să intrați în detaliu. Și apoi, pentru domnul O'Brien, întrebare foarte directă. Cum puteți să mai suportați o asemenea situație? Cum puteți suporta să fiți în acest sistem al Națiunilor Unite și să lucrați intens, să încercați să salvați vieți omenești și e vorba de chiar cunoscuți ai dumneavoastră și, pe de altă parte, să asistați la lipsa de eficiență totală sau lipsa de soluții la Consiliul de Securitate al ONU. Cum, cum puteți face aceste două lucruri în același timp? Mulțumesc! Thank you very much, Mr. Deva. Mulțumesc, domnul Deva. Nici. Mulțumesc. Uh, pentru Steven, poate reamintești că am candidat la postul de secretar general ONU împotriva Ban Ki-moon în 2006, printre altele pentru a reforma ONU, asta vreau eu să fac, în ultimii 10 ani uh, ONU funcționează din ce în ce mai prost, îmi pare rău să spun, că nu e din vina ta, însă e complet ineficientă. fie ONU ă, e reformată, fie pur și simplu nu mai are sens să existe, pentru că mulți bani ai contribuabililor europeni se duc la, pentru funcționarea ONU și nu, nu se face nimic, Tot, totul e blocat. Pentru moment, președintele Trump, după ce își depune jurământul în ianuarie, a spus că va examina din nou toată problema asta. E ca o situație, ca și cum ai vorbit de Hamlet fără prințul Danemarcei. Uniunea Europeană nu are armată, NATO, în fine, are un rol pe care trebuie să și-l joace, dar nu știm că toți în dreaptă, ONU e ineficientă, Trump spune că nu se va opune rușilor, în legătură cu Siria, ci se va alătura rușilor ca să, ajungă la un acord. Bun, deci se schimbă lucrurile la momentul actual și asta ne oferă și o șansă să hotărâm de partea cui ne aflăm. Dorim o soluție eficientă ca să aducem pace în această regiune, pentru că dacă nu, nu facem nimic, doar stăm cu mâinile în sân și vedem cum se produce o catastrofă după alta. Da, văd că ONU suferă la fel ca UE. Când lucrurile merg prost, se dau vina doar pe ONU, dar deciziile se iau în capitale, nu la nivel multilateral, spune doamna McCameron. Să știți că sub Kofi Annan ONU a fost mai eficientă. Nu pot să spun asta și despre Banca Imun, spune domnul uh, Deva. Da, dar totuși trebuie să admirăm pentru, pe cei care lucrăm la uh, organizațiile, uh, la instituțiile umanitare ale ONU. Cei de la Crucea Roșie, de exemplu. Domnul Deva, într-adevăr, e fac o treabă extraordinară. Bun, acum doamna Șache, pentru liberal, vă rog. And thank you for both. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc uh, ambelor, ambilor vorbitori care și-au făcut timp să vină aici și să vorbească despre activitatea lor. Domnul de Mistura a vorbit despre absența clară a rolului Europei. Și la asta aș vrea să mă refer. Vreau să-i mulțumesc de asemenea domnului O'Brien pentru claritatea sa. A spus că comunitatea internațională a fost inertă și că ar trebui să ne fie rușine. Așa este. Uh, civilii din uh, Siria, din păcate, suferă, sunt uh, supuși violențelor din cauza unei confruntări în care sunt uh, implicați uh, sirieni, dar și statul islamic. S-a ajuns la o situație absolut uh, intolerabilă. Acum școli, spitale sunt bombardate, copii, victime, s-au înrăutățit extrem de mult lucrurile. Iar cei care spun că singura soluție politică fiind recursul la violență, asta mi se pare de un cinism incredibil. Avem nevoie de mai mult leadership în, în lume, dar avem nevoie și de o implicare directă a noastră în Siria și de mai multă umanitate, dar în primul rând de leadership la nivel politic. Și vreau să vă întreb pe amândoi, care ar fi trei măsuri concrete, de pildă, care ar fi prioritățile principale pentru Europa în acest moment? Spune domnul Panzeri, mulțumesc, doamnă președintă, mulțumesc și invitațiilor domnule Mistura, domnul Brian, pentru că se află aici și pentru tot ceea ce fac. Aș putea spune că, în fine, astea sunt, dată fiind situația, ei fac ce pot și însă eu am impresia că mm, dacă politic nu vom acționa sau dacă vor fi și mai multe divergențe strategice în zonă, nu vom putea să fim activi nici pe planul conștiinței. Iată, UE practic este absentă. Cred că situația umanitară este strâns legată de situația geopolitică. Și aceasta, în urmă, din păcate, s-a schimbat uh, radical și rapid în ultima perioadă. Dacă e să vedem lucrurile așa cum sunt ele, astăzi e un moment crucial pentru estul Alepului Iată, intervenția rusă s-a dovedit una hotărătoare, e un fapt. Și mai e un al treilea element despre care n-am discutat, dar eu văd că a slăbit foarte mult susținerea față de rebel. Turcia investește mai puțin pentru a-i ajuta, la fel SUA, nici care Arabia Saudită nu investește la fel de mult. Bine, din motive diverse. Tur- Turcia s-a spus deja, uh, are idei expansioniste, SUA cu alegerea lui Trump, Arabia Saudită, care are prea multe fronturi deschise, probabil, dar întrebarea e în uh, cu acest tablou general, ca să nu avem o putere doar pe hârtie, ci să și facem ceva cu adevărat. Am putea să încercăm să ne gândim la niște soluții și să anticipăm lucrurile. Una din soluții ar fi cum vedem noi reașezarea Siriei, dacă ne gândim noi că ar trebui menținută integritatea teritorială. Că această integritate nu trebuie să fie mantenută. Sau nu, așa cum cred eu, că nu ar trebui menținută integritatea teritorială, cel puțin nu în cea din acest moment. Eu am impresia că va uh, avea câștig de cauză ideea priorității. Iată, generalul Petreu s-a spus, uh, practic, nu știu dacă va deveni secretar de stat, însă a spus că a existat o absență de priorități în intervenție în Siria. Deci probabil că pe această cale o vom lua, dar dacă ideea asta a priorității uh, în legătură cu, nu va fi însoțită cu o imagine clară a noi situații în Siria după conflict, uh, nu vom reuși să rezolvăm nici situația umanitară. Deci situația umanitară trebuie să fie strâns legată de nou, uh, nou tablou geopolitic pe care vrem și noi să-l decidem. Thank you. Mr. Corwin Mickey. Mulțumesc, domnul Corwin Mickey. Prima întrebare este pentru domnul de mistură. Am auzit zvonuri de la Washington cum că serviciile secrete americane și ruse colaborează în Siria pentru a împiedica cooperarea la nivel politic, pentru că nu ar fi în interesul serviciilor secrete să se ajungă la un acord. Puteți comenta? În al doilea rând, asistența umanitară, intervenții fără microfon. Dacă se poate să repetați întrebarea. O repet, spune domnul Corvin Miche. Am auzit zvonul de la Washington cum că serviciile secrete americane și ruse cooperează pentru a împiedica orice acord formal între SUA și Rusia. Iar în ce privește asistența umanitară, dacă nu ar exista problema asistenței umanitare, s-ar fi terminat de mult războiul, pentru că din cauza asistenței umanitare se prelungește războiul. Cred că asistența umanitară trebuie să fie oferită la scară mare după război, nu în timpul războiului. Mulțumesc! Mulțumim, urmează Ana Gomes. Bun venit, domnule de mistură. Ați spus că o soluție pentru Siria ar trebui să îi includă și pe suniți. Considerați că dacă Assad rămâne la putere, ar putea exista o astfel de incluziune? În al doilea rând, Președintele nou ales Trump are niște relații destul de uh, tulburi cu Rusia, dar și cu Turcia și cu statul islamic. Uh, nu știu, poate că se dorește să se profite cumva de prezența Daesh în zonă. Nu știu cum putem rezolva această contradicție. Eu sunt unul dintre oamenii care se simt rușinași, se simt furioși din cauza situații la care s-a ajuns și îi mulțumesc, domnule O'Brien, pentru raportul dumneavoastră cu privire la situația absolut îngrozitoare din punct de vedere umanitar. Mie nu mi se pare suficient ceea ce facem în plan umanitar, pentru că avem aici uh, o responsabilitate morală și politică pe care trebuie să ne asumăm. Întrebarea mea este așadar, de ce aveți nevoie de la Europa pentru a vă putea intensifica activitățile acolo în zonă, a face ce e necesar nu doar pentru a opri uh, războiul, ci a reface pacea. Vă mulțumesc foarte mult. Uh, nu o să comentez uh, intervențiile dumneavoastră, vreau doar să vă mulțumesc pentru munca extraordinară pe care o faceți. Sunt ultimul vorbitor și mare parte din ce am vrut să spun sau să întreb deja s-a spus. Ana a zis foarte bine că vrem să știm ce poate face un european în plus. Însă, aș vrea să mai adaug că oricare ar fi soluția pe care ne luptăm să o obținem, politică sau militară, președintele Assad nu va părăsi puterea. Asta e clar. Însă, până în urmă cu un an, un an și jumătate, uh, ne puneam încă întrebarea, oare vom uh, fi nevoiți să-l acceptăm pe Assad? Foarte multe țări spuneau, nu, Assad trebuie să plece. Însă acum vedem că el nu va pleca, asta e realitatea. Cum va afecta acest lucru negocierile pentru acel guvern de uniune sau acel guvern uh, bazat pe incluziune de care spuneți că e nevoie? Doamna McCaven. Cred că pot chiar eu să dau un răspuns. Se pare că orașul Alep va cădea chiar în următoarele câteva ore. Cel puțin asta spun uh, ultimele știri. Am auzit că 60.000 de oameni au uh, plecat chiar în această dimineață de acolo. Nu știu ce înseamnă asta. Vor uh, ajunge pe mâna forțelor lui Assad sau vor ajunge lucrători umanitari la ei. Nu știm ce se va întâmpla cu acești oameni. În mod logic, uh, oamenii ar trebui să plece ca să ajungă într-o zonă sigură, să-și ducă familiile acolo. Însă acum nu știm exact ce se întâmplă, nu știm. Practic, situația e în mâinile rușilor și asirienilor. sirienilor. Acum, cine dorește să răspundă primul? Dumneavoastră, domnul O'Brien, și apoi domnul de mistura. Lăsăm uh, politica pe final, că asta era o întrebare cu bătaie lungă. Domnul O'Brien. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc tuturor celor care și-au exprimat solidaritatea cu poporul sirian care trece printr-o suferință atât de îndelungată. Și tocmai faptul că s-a prelungit uh, este uh, lucrul care a dus la intensificarea uh, suferinței și a fenomenului pentru că se pare că 80-90 de mii de persoane vor avea nevoie de asistența noastră chiar în această seară în zona de conflict, de chiar acum se desfășoară bătălii. Dacă îmi dați voie, o să mă refer la întrebările care s-au focalizat pe asistența umanitară și las întrebările mai complexe colegului meu, Stefan de Mistura. S-a pus o întrebare concretă. Domnul Noizer, cred că a spus că ar trebui să profităm uh, de această ocazie pentru a ne dubla sprijinul uh, oferit Libanului acum că are un nou guvern. Avem ocazia să stabilim mai multe legături, mai multe relații și să oferim uh, asistență și sprijin pentru a consolida acest nou guvern știind bine că este foarte greu uh, să uh, să preiei uh, un număr atât de mare de persoane, o treime din populația țării tale, practic, acesta e numărul de persoane care au intrat în Liban. Acum, eu sunt coordonator pentru asistența umanitară în uh, situații de urgență și, um, prin urmare, coordonez activitatea programelor și agențiilor de la ONU, dar și a celor de la alte organizații umanitare, ONG-uri, inclusiv uh, ONG-uri internaționale, Banca Mondială, observatori, cu toții uh, dorim să ne coordonăm uh, nu doar pentru a acționa în Siria, ci și în țările învecinate. Iar uh, în februarie, la conferința privind Siria, am convenit acest lucru. Pentru anul viitor avem nevoie de finanțare, clar, dar și de coordonare de eforturi. Foarte mulți bani au fost previzionați ca fiind necesar pentru următorii ani. Deci e acel program pentru reziliență și vecinătate care are și componentă umanitară. Încercăm să obținem uh, acces pentru a-i sprijini pe oameni, nu doar pentru a supraviețui, ci pentru a se dezvolta, a prospera, dacă se poate. Încercăm să uh, aducem uh, cumva în concret toate ideile cele înțelepte exprimate la uh, forumul mondial care a avut loc în această vară. Noi, uh, ca toate celelalte agenții ale ONU, aproape că ne-am uh, epuizat eforturile și fondurile. Suntem subfinanțați. Avem nevoie cu 50% mai mult de fonduri decât ce avem în prezent. Noi Uh, însă nu uh, pretindem că avem uh, dreptul de a cere bani de la nimeni. Suntem, bineînțeles, de părere că trebuie să-i merităm și că trebuie să vă convingem să ne oferiți acești bani prin granturi și fonduri nerambursabile. Înțeleg că sunt banii contribuabilului și că trebuie să dovedim că merită să faceți această investiție, dar consider că um, Uh, merită și în 3RP, uh, acel program mondial, uh, noi când zicem 55% nivel de investiții, de fapt e 45% de bani real, bani adevărați, care sunt necesari pur și simplu pentru a proteja viața oamenilor aflați în zonă de conflict, pentru a îi salva. Asta e pe partea de asistență, planul pentru um, asistență este subfinanțat cu 43%. Avem uh, câteva miliarde de dolari la dispoziție, dar nu este suficient. Cam uh, asta este amploarea provocării și acum uh, doamna Șache văd că tocmai a plecat, aș vrut să-i răspund, a cerut trei măsuri concrete. Sigur că una ar fi banii. Um, foarte concret. Sper să nu vedeți asta ca o, un nou apel uh, sau o pomană pe care ne faceți. În ce privește zona de interdicție aeriană, este într-adevăr o chestiune importantă. S-a discutat uh, în mod serios uh, chiar ieri în Parlamentul Britanic. Noi, cei care oferim asistență umanitară, cei de la ONU, sigur că nu excludem nimic, nicio măsură când ne propunem să oferim asistență sau să ajungem în anumite zone. Însă această zonă de interdicție aeriană este foarte dificil de instituit, este foarte periculos. Și există două motive. Mai întâi, este incredibil de scump uh, costul unitar uh, în uh, asemenea condiții de a ajunge la oamenii în nevoie este extrem de mare, deci ar fi pur și simplu o soluție de ultim resort. Dacă um, facem uh, parașutare pentru um, produsele de primă necesitate, putem ajunge la sute de mii de oameni. Putem uh, face parașutare de la 40 de mii de metri înălțime. Uh, știm că um, combatanții uh, Daesh um, au arme care pot să um, arme anti, antiaeriene care pot să ne doboare avioanele umanitare. Prin urmare, noi trebuie să zburăm mai sus și trebuie să putem uh, survola și să avem precizia uh, execuției uh, pe o zonă cât mai, uh, mai bine definită. În orice caz, pericolul în caz de instituire de interdicție aeriană este că uh, oamenii de pe teren nu știu exact unde începe, unde se termină și milioane de oameni pot intra sau uh, pot fi afectați de această zonă. Cum ziceam, nu excludem nicio soluție, dar durează șase săptămâni uh, pentru a uh, pregăti un convoi pe roți care să ajungă la aceste zone aflate în conflict. De asta e nevoie. Și așa uh, se uh, poate ajunge la oamenii care au nevoie de aceste alimente. Și vă dați seama cât durează. Uh, ce privește crimele de război, am uh, spus că ele există. Secretarul general, uh, domnul Demistura, a acuzat că există crime de război și probabil știți că există 193 de state membre la ONU care uh, au uh, spus că este nevoie de măsuri. Putem chiar uh, să adunăm, de fapt am început să adunăm dovezi pentru a începe o acțiune în justiție, o acțiune penală uh, la uh, Curtea Internațională. E nevoie însă de timp pentru anchetă și uh, vom ancheta inclusiv uh, acel caz cu cele 22 de camioane umanitare pe care le-am pierdut săptămâna trecută. De asemenea, e important să știm că dacă uh, acest proces nu va fi instrumentat prin ONU, există riscul de imparțialitate. Îi uh, încurajezi pe oameni să fugă, să se refugieze, dar nu poți fi sigur că ei vor ajunge într-o zonă sigură. Noi uh, știm că uneori și dacă ajung într-o astfel de uh, zonă, uneori nu primesc dreptul de trecere, permisul de a intra în acea zonă. Și uh, de multe ori oamenii sunt refuzați la intrarea în tabere sau, din potrivă, sunt luați cu forța. Trebuie să facem un uh, screening obiectiv, să filtrăm um, acești oameni și e nevoie de o parte independentă, un actor uh, imparțial, nu de o parte la conflict. Uh, fostul meu coleg um, a pus o întrebare foarte provocatoare în legătură cu eficiența ONU. Cu tot respectul, uh, să știi că nu mi-am uh, dedicat uh, toată cariera mea unui vis inutil, ci din potrivă, eu văd o valoare la ONU. Consider că este foarte greu să ajungi la o decizie. Sunt totuși 193 de state membre. Este extrem de greu să ajungi la un consens. Și când ai o, o asemenea complexitate și uh, birocrația este pe măsură. Și uh, în cei 71 de ani de activitate uh, s-au tot adoptat uh, regulamente noi, dar nu s-au desființat regulamente deja existente. Deci, uh, practic, corpul uh, legislativ tot crește și mie mi-este greu să mă descurc uh, cu tot acest hățiș. În ce mă privește, pot să spun că am început o revizuire um, de fond a OCEA și avem uh, un uh, exercițiu de reducere a bugetului. Nu este ușor și nici nu se prea obișnuiește în organismele publice, pentru că oamenii nu reacționează bine atunci când le scad veniturile. Însă pentru 2017 am uh, lansat acest exercițiu și știu că asta se întâmplă în contextul unei piețe în creștere. Am uh, tot mai multe cazuri uh, de intervenții umanitare care um, mă presează. Avem 10, uh, am început cu 10 până la 15 milioane de oameni care aveau nevoie de asistență umanitară și am ajuns până la 90 de milioane de persoane. Avem nevoie de 22 de miliarde de uh, dolari, uh, sumă la care s-a ajuns uh, în ultima perioadă. De ce? Pentru că există tot felul de crize prelungite care nu au fost rezolvate în trecut, au fost catastrofe naturale, iar uh, pe lângă asta avem și crize prelungite, conflicte nerezolvate. Mai departe, ce aș uh, putea să vă cer, să recunoașteți faptul că noi uh, merităm investiția dumneavoastră, avem nevoie de bani, suntem practic cei mai buni din domeniu și avem nevoie, bineînțeles, și uh, ca dumneavoastră să vă exprimați vehemența și chiar înverșunarea, să spuneți că este nevoie de apărarea acestor misiuni umanitare, pentru că succesul nostru trebuie să fie vizibil doar astfel uh, vom putea obține sprijin. Și domnul care a spus că acest uh, ajutor umanitar este uh, cauza problemei din Siria, ei bine, v-aș spune, stimat domn, că niciodată nu e prea târziu să salvezi o viață. Punct. Și în fine, știind că Alepul uh, riscă să se predea, cam 60.000 de oameni urmează să se uh, deplaseze, probabil vor ajunge în uh, zone protejate de ONU, doar unei dintre ei, iar alții în zone controlate de guvernul sirian. Noi facem tot ce putem ca să fim uh, cât mai prezenți acolo. Situația însă e absolut haotică și nu pot să garantez nimic. Din păcate, războiul duce la haos. Tot ce putem face este să încercăm să ținem pasul. Doamnă președinte, mulțumim foarte mult. Interpreții ne mai alocă ceva timp și o să dăm cuvântul domnului Demistura să răspundă. I, will do it. About 10 minutes maximum. no. Cam 10 minute, spune doamna președinte. Am înțeles. Am să mă exprim atunci telegrafic sau cel puțin am să încerc. Întâi de toate, credibilitatea Rusiei a fost uh, o temă de discuție. Nu vreau să vorbesc despre credibilitate sau nu, ci aș vorbi despre interesul Rusiei și mă bazez pe presupunerea că atunci când intervenția militară rusă a fost lansată, Rusia avea interese acolo și s-a implicat, dar nu se va implica pentru totdeauna. Și în al doilea rând, aici mă pot baza pe conversațiile pe care le-am avut chiar eu, ei caută o strategie de a ieși din această situație. Când Colin Powell a spus, dacă strici ceva, lucrul e al tău, uh, referindu-se la ce a făcut Statele Unite în Afganistan. E bine, e clar că trebuie să găsești la final și o cale de ieșire. E oare o propunere bună? Putem rămâne în Siria în următorii 20 de ani cu uh, stilul de gherilă care se desfășoară acolo, poate care se va extinde și zonele rurale? Uh, să nu uităm de Emirate, Cuveit, Qatar uh, în sud și cu foarte mulți uh, cetățeni ruși care sunt suniți la periferie firește, dar în același timp te aștept să te implici în reconstrucția Siriei? Ei bine, toate aceste elemente ar putea să ne conducă să vrem să credem când rușii ne spun că nu au niciun interes să rămână blocați în Siria. Ei își doresc, în schimb, o soluție, iar a găsi o soluție politică uh, bazată, sperăm, și asta ne dorim, uh, pe o uh, ipoteză stabilă și asta poate veni numai prin inclusivitate, adică bazându-ne pe rezoluția 1.2254, incluzând toate părțile. Dar dacă continuă accelerarea militară, va veni și clipa în care se va spune uh, războiul a fost câștigat, dar Elor o victorie empirică. Trebuie ca țara să trăiască, trebuie să se reconstruiască. E nevoie de granițe care să protejeze. Trebuie să te asiguri că va exista stabilitate. Altfel, un alt Daesh, un alt stat islamic ar putea să apară. Am credibilitate în serviciile secrete ruse la nivel de planificare strategică. Nu sunt naiv. Vreau să cred că ceea ce mi se spune e până la urmă adevărat. Rușii nu au interes în a moșteni o Sirie uh, distrusă. Uh, acum, în ce privește întrebarea referitoare la finanțarea refugiaților, s-a răspuns deja, susținere pentru Liban, 5 ani am lucrat în Liban și nu pot decât să susțin faptul că această țară a făcut enorm, enorm de mult, uh, primind uh, enorm de mulți refugiați, echivalentul la 100 de milioane dacă ar fi fost vorba de Statele Unite. Sigur, există tensiuni, dar asta se uh, datorează ineficacității noastre. O soluție politică e încă posibilă? Uh, Sigur, puteți să-mi spuneți, domnule de misura, visați, vorbim realmente de o soluție militară. Răspunsul e da, există o uh, escaladare militară, dar nici o soluție militară nu va fi credibilă sau legitimă uh, ori să aducă o situație stabilă decât dacă <laughs> există în paralel și o soluție politică. Și mă aștept ca uh, în curând cu toții să ne implicăm în a uh, respinge acest proiect despre care vă vorbeam, implementarea rezoluției 2254, odată ce Alepo se va uh, preda. Pentru că gherila va continua 5-6 ani. Uh, e un lucru pe care Siria nu îl merită. Nu va exista reconstrucție și vor continua problemele în țară dacă nu reușim să implementăm această rezoluție 1 ne așteptăm ca uh, ONU, Rusia și alții să îi spună lui Assad că a venit vremea să negocieze. Și iată, se apropie momentul testului când va veni la Geneva, va spune, nu atingem nimic, cu, exce- cu excepția unui guvern de naționalitate uh, de Uniune Națională. A fi uh, reales uh, sau ministrul al arheologiei sau e vorba până la urmă de a împărți puterea, uh, având un guvern inclusiv. Iată testul. Uh, uniți pentru pace. Nu e o speranță de șară. S-a făcut odată și în trecut. Realitatea este că Consiliul de Securitate e cel care are și dacă uh, dacă există două rezoluții unanime pe lângă 2254, sigur soluții pot fi posibile. A, pro, a o propune e un element de presiune, iar acesta contribuie la menținerea în actualitate a uh, temei siriene. Viitoarea politică a președintelui Trump, nu pot să spun mai mult decât ce am spus până acum, prioritatea lui uh, a fost uh, exprimată verbal, uh, în termen temporar, a făcut un simplu comentariu. Vremea pentru aceste discuții uh, va veni atunci când el va avea în sfârșit o echipă, cu echipa lui, deci, și poate că oamenii vor ajunta să înțeleagă că poți să combați Daesh alături de Rusia, de ce nu? Pentru că pe toată lumea amenință Daesh, dar dacă vine vorba să învingi Daeshul, e vorba de a găsi și o soluție politică. A bombarda Raqqa nu e suficient. Vedem cât de departe merge analiza lui Trump. Siria poate deveni o țară viabilă, unificată sau nu. Așa cum știți, lucrați în Irak și Afganistan, într-o vreme în care Irakul și Afganistanul erau un fel de Siria. Uh, erau tragedia la momentul respectiv și mi-amintesc că în acele perioade, în ambele țări, Îmi amintesc că, că s-a invocat uh, posibilitatea uh, fragmentării, partiționării țării ca o soluție. Mă gândesc la uh, minoritatea curdă din nordul Irakului, apoi sunt ambar și suniții și uh, care dacă ne uităm la diferențe și la felul în care se îmbracă și se comportă, ar putea face parte dintr-o țară diferită. Și până la urmă, atunci, s-a spus mai bine să rămână o țară uh, unică, Irakul, în ciuda diferențelor. La fel s-a întâmplat și Afganistanul. Cu toate regiunile sale, uh, inclusiv în sud, paștunii, care sunt foarte diferiți. Chiar și acolo, afganii până la urmă au spus nu, nu ne dorim o situație uh, fragmentată. Iată de ce eu susțin și aud acest lucru de la toți sirieni, inclusiv din opoziție sau din guvern, nu contează. Uh, deci susțin ideea unei Sirii unice, un stat unic. Asta nu înseamnă că nu poate exista descentralizare. Asta nu înseamnă că la capătul acestui oribil conflict nu s-ar putea uh, recunoaște faptul că Um, lucrurile s-au schimbat și administrațiile locale trebuie să fie diferite. Dar eu nu cred că o împărțire a statului ar uh, putea sau ar trebui să intervină. Turcia. Turcia are 900 de kilometri de frontieră cu Siria și a primit aproape 3 milioane de refugiați. Deci nu putem ignora faptul că au un interes foarte puternic în ce se întâmplă acolo. Prioritatea turcilor pentru moment este tema curdă și lipsa de unitate a celor trei zone de-a lungul graniței lor. Iată prioritățile Turciei. Însă aș fi din nou sincer, cred că fără Turcia și implicarea, angajamentul, chiar și la nivel politic al Turciei, ne-ar fi foarte greu să găsim o soluție stabilă pentru Siria. Deci avem nevoie de Turcia și trebuie în mod activ să colucrăm cu ei. uh, cei 220 de oameni de uh, oameni care mai sunt în Alepo, din care aproape jumătate uh, riscă să devină refugiați, ei bine, unde se vor îndrepta? Se vor îndrepta către nord, către Turcia. Deci trebuie să ținem seama de Turcia. Există repercusiuni uh, post-alegerea lui Trump? Nu, deocamdată nu. Și până pe 19 ianuarie îl avem pe președintele Obama și pe John Kerry. Eh, ei sunt cei care conduc politica americană. Spun asta pentru că John Kerry este foarte activ și cred că va fi activ până în ultima zi. Dacă poate reduce violența, dacă poate uh, obține sprijin pentru ajutorul umanitar, o va face. Apoi va trebui să discutăm din nou împreună pentru a vedea care este echipa lui Trump, uh, și care sunt uh, strategiile lui Trump pentru a trata cu Rusia și așa cum, dacă va respecta ce a spus, rolul UE. Nu l-am menționat pentru că am încercat să mă concentrez pe ce face ONU. Așa cum știți, eu sunt uh, suedez, italian, francez cu uh, uh, uh copii belgeni și, pe scurt, sunt european. Și îmi doresc foarte mult ca Europa să se implice, să susțină ce face ONU și ați făcut-o, o faceți. Iar dacă e să prioritizez lucrurile, într-adevăr, primul lucru este ajutorul umanitar, pentru că aici putem face diferența. În al doilea rând, în contactele în regiune. Pentru că regiunea ascultă UE, mai ales atunci când nu știu unde se situează Statele Unite. Și tocmai asta încearcă să facă Federica Mogherini, încercând să mendieze contactele pentru a înțelege mai bine dacă există o anumită agendă pentru Siria. Ea ajută astfel și nu înlocuiește ce facem noi, ci ne ajută. Mandatul e al ONU. Dar există un instrument foarte puternic pe care îl deține Europa și anume reconstrucția. De ce? Pentru că toată lumea, tocmai menționa Rusia, toată lumea în Siria sau altunde, uh, așteaptă momentul în care războiul se va termina și atunci cine, cum va reconstrui Siria? Iar dacă Europa își folosește puterea și interesul, pentru că e mai ieftin să reconstruiești Siria decât să absorbi 10 milioane de refugiați, ceea ce s-ar putea întâmpla de asemenea. Pârghia este enormă, dar cu o condiție, să fie folosită. Europa. Suntem noi gata să reconstruim Siria? Dar numai dacă și când uh, se va găsi o formă nouă, inclusivă, viabilă de guvernare în Siria, nu doar o victorie militară. Iată ce poate să facă Europa. ...46 de ani am petrecut la ONU, am purtat 19 războaie, am pierdut 82 de colegi și uh, acum toată lumea îmi spune că ONU e inutil. Sorry to cut you short, but as you know... Președinte, îmi cer scuze că v-am întrerupt, dar interpreții ne-au acordat 18 minute suplimentare. Comisia AFET, atenție, își reia ședința la 14.30. Eh, Deve de la de 15 în camera. Poftă bună tuturor!